audiere. Procesul verbal al științei de ieri și textele adoptate sunt la dispoziția noastră. Există obiecții? Nu este cazul. Atunci, uh, procesul verbal este adoptat uh, astfel. Următorul punct de pe ordinea de